Dear colleagues, we are going to start. Stimați colegi, începem. So, good morning. Bună dimineața. Primul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi este chiar adoptarea acesteia. Nu știu dacă sunt observații. Dacă nu, putem considera că ordinea de zi se adoptă. Câteva comunicări. Primul, în primul rând, anularea ședințelor din cauza organizării audierilor comisarilor. Vreau să știți că sesiunile oficiale din 13 septembrie, 1 octombrie, marți 7 octombrie și 8 octombrie se anulează pentru a putea organiza audierile. După cum poate știți, modul în care se vor organiza ședințele și rolul nostru, rolul Envy acolo. ne vom fi comisie principală la uh, vicepreședintele executiv uh, Timmermans, de asemenea la comisarul pentru sănătate și Vom organiza împreună cu Comisia pentru Pescuit audiera pentru Comisarul pentru Mediu și Oceane. Și vom fi comisia asociată sau invitată la alte audieri la agricultură, transport, energie, protecție civilă și uh, vicepreședintele executiv Dombrovskis. Economia care să Uh, fie în folosul uh, cetățenilor. Cred că așa suna um, portofoliul său. Deci, vă spuneam care sunt uh, acestea sunt audierile unde vom fi comisie principală, asociată sau invitată. Vom avea multe întrebări de adresat colectiv și modul în care ne vom organiza se va stabili în uh, detaliu în această dimineață la reuniunea coordonatorilor după această sesiune și, sigur, vă vom informa în timp util uh, care sunt ajustările. Și ultima comunicare se referă la uh, Uh, schimbare la secretariatul Envi, pentru că doamna care pleacă de la secretariat și va merge la cabinetul președintelui Sassoli, unde se va ocupa de coordonare orizontală pentru climă. Felicitări colegei noastre! Este um, o modalitate Uh, bună de a face coordonare cu secretariatul nostru și să nu uh, uitați, uh, să nu vă uitați cartelele pentru că vom avea și ședință de vot. Cred că acestea ar fi comunicările. În ceea ce privește recomandările coordonatorilor de la ultima ședință, acestea au fost distribuite electronic. Nu știu dacă aveți observații specifice în acest sens, dacă nu putem să mergem mai departe. Începem așadar cu restul ordinii de zi și vreau să știți că vom modifica ordinea punctelor 4 și 5. Vom începe cu comisia și apoi cu EFSA. Deci începem cu ceea ce era punctul 5 și după aceea vom trece la punctul 4. Vom avea un schimb de opinii cu Comisia de Gesante în ceea ce privește regulamentul Comisiei de modificare a regulamentului 546 pe 2011, în ceea ce privește evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor. Contextul este acela că a fost o solicitare din partea grupurilor politice, și anume Verzi și GUE, și s-a stabilit la coordonatori pe 4 septembrie să desfășurăm acest schimb de opinii cu Comisia și cu EFSA pentru a vedea și perspectiva Comisiei cu privire la situația actuală și uh, cu privire la decizia pe care o vom lua la dosarul acesta. Coordonatorii au hotărât ca acest uh, schimb de opinii să aibă loc pentru că există posibilitatea uh, ca membrii și Parlamentul să accepte sau să obiecteze la această propunere și termenul pentru depunerea obiecțiilor este 27 septembrie. Dacă nu mă înșel, vineri. Deci, chiar era în momentul potrivit să avem acest schimb de opinii înainte să se încheie perioada de Uh, depunerea obiecțiilor, dacă doriți să faceți acest lucru. Deci termenul este 27 septembrie și dacă sunt obiecții, atunci trebuie să organizăm un vot specific uh, al comisiei pe marginea acestei obiecții și dacă se votează, atunci ajungem uh, în plenară și termenul pentru plenară este 31 octombrie. Deci, în sesiunea din octombrie de la Strasburg s-ar vota dacă procesul uh, merge până atunci, începând cu o obiecție din partea dumneavoastră după dezbaterea de astăzi. Asta ca să știți cum stau lucrurile, de ce au hotărât coordonatorii să avem astăzi acest schimb de opinii. Dăm acum cuvântul Comisiei, Claes Berend, șef de unitate pesticide. Aveți cuvântul 10 minute. Um, thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. Vreau, în primul rând, să subliniez că protecția albinelor și a polenizatorilor este foarte importantă pentru Comisie, având în vedere rolul important pe care îl au în agricultură și în natură, desigur. Vreau să reamintesc de asemenea că substanțele active și produsele de protecție a plantelor nu se pot pune pe piață în Europeană decât după o evaluare științifică riguroasă care să indice că utilizarea se poate ajuta să fie sigură pentru sănătatea omului și pentru mediu, inclusiv impactul asupra albinelor și a insectelor. Pentru a ne asigura că evaluările științifice se fac armonizat de către statele membre și de către EFSA, există documente de orientare clare, cum ar fi uh, orientările actuale pentru realizarea evaluării de risc pentru albine din 2002 și documentul de orientare privind albinele elaborat de EFSA în 2013 la solicitarea Comisiei. Documentul de orientare devine aplicabil atunci când este sprijinit de statele membre în Comitetul uh, Permanent pentru Plante, Animale și Fu- um, uh, Hrana Animalelor și Furaje și doar după aceea se poate folosi pentru evaluări în contextul procesului de aprobare a substanțelor active sau pentru renoirea aprobării. Din păcate, după mai mult de 5 ani de discuții în comitetul respectiv, doar câteva state membre au uh, convenit să îl aplice pe deplin Uh, alții au sugerat o implementare parțială care este revizită în paralel și mai multe state au solicitat o revizuire completă înainte de orice fel de implementare. Pentru a înlătura blocajul, Comisia a propus ulterior, um, anul trecut, de fapt, începând atunci, să se implementeze întâi acele părți din documentul de orientare din 2013 care se leagă la riscurile acute pentru albine, pentru că era suficient uh, sprijin în statelor membre pentru a face acest lucru și a solicitat EFSA să revizuiască uh, părțile referitoare la um, riscurile cronice și cele uh, referitoare la bondari la societatea statelor membre. Acest lucru va ține cont și de orice dovești științifice care ar fi apărut din 2016 încoace și trebuie să spun că au fost destul de numeroase. Comisia de asemenea a solicitat ESA să se asigure că acest proces de revizuire include toate părțile interesate, astfel încât produsul final să fie acceptat de toată lumea, sau cel puțin de o majoritate suficientă de state membre. EFSA va explica ulterior uh, cum uh, va realiza acest proces, dar trebuie să uh, pot să vă informez deja că prima reuniune cu părțile interesate și cu statele membre va avea loc la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie. Proiectul de regulament pe care îl discutăm astăzi intenționează să modifice principiile uniforme care se aplică pentru luarea de decizii și Asta se referă la elementele care au legătură cu riscurile acute pentru albine. Dacă se adoptă, modificarea uh, criteriilor de luare decizie ar permite implementarea uh, Um, părților relevante a documentului de orientare al EFSA uh, din 2013 și ar acoperi uh, noile rute de expunere, um, partea de formule solide sau uh, spray-uri și de asemenea o evaluare rafinată pentru testarea de nivel înalt, care poate să fie um, reprezentată de studii pe teren, de exemplu. Acest lucru a dus la o consolidare a evaluării de risc pentru toxicitatea acută asupra alpinelor. Evaluarea riscurilor cronice va continua așa cum se întâmplă în prezent. De fapt, regulamentul care, care stabilește cerințele de date pentru dosarele de solicitare cere deja să se prezinte um, teste privind um, toxicitatea cronică asupra albinului atunci când acestea ar putea fi expuse și există date, așadar, care se prezintă în dosarele de solicitare. Acestea sunt luate în considerare de către EFSA. În concluziile din um, asupra procesului uh, interpares. EFSA vine acum cu o evaluare pe baza um, orientărilor aplicare, cele din 2002, dar include și o analiză pe baza documentului de orientare din 2013. Aceste informații sunt apoi puse la dispoziția Comisiei și um, a statelor membre pentru o luare a deciziilor în cadrul Comitetului Permanent. Apoi, uh, în ceea ce privește aprobarea uh, sau renoirea unei aprobări unei substanțe, trebuie să se respecte legislația ceea ce înseamnă că decizia trebuie să se bazeze pe orientările din 2002. Însă, dacă în lumina analizei EFSA în uh, temeiul uh, noii orientări se identifică preocupări sau lacune în informațiile furnizate, Comisia uh, a făcut deja acest lucru, ori impune cerințe de confirmare a datelor sau declanșează o aprobare timpurie încă în temelul regulamentului de resort, așa cum s-a făcut în trecut când a fost vorba de neonicotidoide în 2013. Și de fapt, Curtea Europeană de Justiție, în uh, hotărârea pronunțată în cauza cu privire la restricțiile adoptate pentru trei neonicotidoide, retinoide că această procedură de revizuire timpurie poate să implice o aplicare a orientărilor actualizate, chiar dacă nu sunt deja uh, aprobate de către Comitetul Permanent. Dar um, acesta este, trebuie să fie contextul pentru o astfel de revizuire timpurie. În încheiere vreau să subliniez faptul că Comisia regretă faptul că statele membre n-au fost dispuse să sprijine mai mult decât am propus în regulamentul um, Uh, pe care le aveți în fața ochilor. Data aceasta n-am putut uh, să obținem o majoritate suficientă pentru a sprijini implementarea tuturor uh, elementelor din orientările 2013 ale EFSA înainte de revizuire. Adoptarea proiectului de regulament din um, fața dumneavoastră reprezintă totuși un pas înainte și o îmbunătățire în ceea ce privește evaluarea riscurilor acute, care se va consolida, ceea ce e mai bine decât să continuăm cu blocajul pe care l-am avut în ultimii cinci ani. Comisia, de asemenea, este încrezătoare că după încheierea revizuirii pe care am solicitat-o din partea EFSA și care s-a lansat deja, elementele care mai rămân, mai ales metodologiile mai elaborate pentru elaborarea, pentru evaluarea toxicității cronice și pentru impactul asupra albinelor solitare și asupra bondarilor, să se poată implementa și ele. Sperăm ca revizuirea să se poată încheia în calendarul pe care l-am fixat pentru procesul acesta și așteptăm cu mare interes implementarea de plină ulterior. Mulțumesc! Thank you very much. So we are going... Mulțumim foarte mult! Vom organiza dezbaterea după cum urmează. Începem cu cele două grupuri care au făcut solicitarea pentru această dezbatere și după care o să avem catch the eye, dacă vreți să luați cuvântul, să ne informați. Începem cu două minute pentru Basai Hau din partea verzilor și două minute pentru domnul Bion de la GUE. Verzi. Mulțumesc, Pascal, și mulțumesc Comisiei pentru că a încercat să ne explice ce s-a întâmplat. Însă, să fiu foarte sincer, mai rămân câteva întrebări. Ce știm este că EFSA avea niște orientări din 2013, care s-au folosit, de exemplu, la uh, interdicția celor trei substanțe neonicotinoide, deja la vremea respectivă. Și apoi curtea a confirmat uh, acest lucru. Așa s-a procedat. Este într-adevăr adevărat că anul trecut 16 statele membre au uh, obiectat, mai ales la partea de mm, toxicitate cronică a orientărilor. Însă ce ne propuneți acum este să bun, ne ocupăm de partea acută și întârziem partea de mm, toxicitate cronică. Practic, creați un dublu start, pentru că cele trei neonicotinoide um, care au fost interzise în temeiul orientărilor din 2013, atunci s-au aplicat întregile, întregul document de orientare și acum spuneți că trebuie să le împărțim și spuneți că sperați că revizuirea se va face la timp încât să aplicați și partea cronică. Însă până acum nu s-a făcut decât uh, o serie întreagă de întârzieri. E un subiect ordinea zilei din 2009. De ce credeți că se va urma acum calendarul? Cum vă explicați că acum aplicăm standarde dip, uh, duble uh, pentru cele trei neonicotinoide care au fost interese în 2013 și s-a confirmat? Acum spuneți însă că va fi mai greu pentru că în legislație introduceți doar partea acută. Cum vă puteți asigura că, într-adevăr, partea de toxicitate cronică se va aplica pentru că e în legislație și ar trebui să se facă? Și, și mai important, de ce nu uh, s-a dus comisia la nivel politic? pentru că era totul la grupuri de lucru. Câți oameni din sala aceasta știe că statul lor este cel care a obiectat um, să se țină cont și de partea Uh, cronică. Cine? Uh, țările de jos, Spania, Italia, toate aceste țări unde știm că dezbaterea publică este diferită. Comisia ar fi putut să propună orientările uh, în forma lor din 2013 la nivel politic și atunci vă puteți, um, puteți să fiți siguri că la, publicul ar fi venit. Noi nu vrem să um, avem această linie. Noi vrem să apărăm albinele de această expunere cronică. Și tocmai din cauza acestei um, acestui acestui nivel politic s-a ajuns uh, la această situație. Nu vom proteja albinele pe parte cronică și acest lucru contravine și legislației și de aceea Parlamentul trebuie să ia măsuri împotriva acestei abordări. Mulțumesc, domnul Bjorn de, doamna Bjorn de la GUE. A spus domnul Bjorn, nu numai că că nu sunt domn, dar Bjorn înseamnă urs în uh, suedeză. E foarte amuzant. Vreau să vă spun că cele spuse de antevorbitorul meu sunt uh, adevărate, ceea ce înseamnă că, că noi nu facem ce ne stăm putere să facem pentru a opri uh, um, această expunere riscantă a albinelor. Și uh, până la urmă, marile companii de produse chimice au reușit să oprească acest uh, proces, să-l întârzie și e foarte important să transmitem mesajul că noi nu o să lăsăm ca acest lucru să ne oprească, vrem să există o testare mai uh, riguroasă. După cum s-a menționat, toxicitatea um, Uh, cronică și efectele subletale ale pesticidelor trebuie să se includă. Și pe lângă întrebările adresate deja, eu aș mai adăuga cum se poate asigura Comisia că testele care vor apărea după această revizuire vor slăbi nivelurile care au fost propuse în 2013 de către EFSA în orientările privind uh, testările privind albinele. Pentru că, încă o dată, cum s-a spus, este o chestiune politică. Eu nu cred că dacă oamenii știau, populația știa că lucrurile așa se întâmplă și în ce stat și care sunt statele care se opun, eu cred că dacă oamenii știau, am fi avut mult mai multă presiune să venim cu la acest dosar, pentru că oamenii știu că problema este reală și că uh, ne confruntăm cu o adevărată provocare. Și Vreau să o salut și pe uh, colega Ania cam care tocmai a intrat în sală și care a lucrat la acest dosar. Vreau să întreb dacă nu cumva vrea să adauge și ea ceva. Mulțumim. Acum trecem la Catch the Eye. Cam un minut aveți. Începem cu doamna Rutulen de la SND. Cu toții suntem domni astăzi. Mulțumesc și mulțumesc și comisiei. Sunt perfect de acord cu antevorbitorii. Nu vrem să vedem atâtea întârzieri. Vrem să vedem uh, măsuri uh, care se iau cu adevărat și cred că și oamenii din uh, statele membre vor acest lucru pentru că sunt conștienți de situația uh, aceasta în care albinele suferă de pe urma pesticidelor și sunt conștienți de situații în care acestea chiar mor. Este o problemă importantă pentru societatea noastră. Albinele și polinizatorii sunt esențiali pentru ecosistemul nostru. Nu trebuie să vă spun eu asta, pentru că știți cu toții. Și atunci de ce nu ia măsuri Comisia ca să le protejeze? timp de decenii am tot văzut cum populațiile de albine s-au redus în mod constant în Europa și în restul lumii. Este foarte important, este foarte grav pentru că are impact asupra întregii vieții uh, și asupra viitorului nostru și nu trebuie să se întâmple așa. Dacă folosim știința și niște norme cum trebuie, putem să protejăm albinele. Știm acest lucru. Uh, interdicția substanțelor neonicotinoide reprezintă un exemplu clar în care, prin procedură științifică, am putut ajunge la uh, rezultate pozitive și știm acest lucru. Este foarte frustrant. Ne aflăm într-o situație absurdă în care avem documentul de orientare privind albinele, însă în loc să-l folosim uh, uh și să folosim toată metodologia cuprinzătoare, se ignoră practic. Și Comisia lansează acum o revizuire a acestui document, ceea ce înseamnă uh, că până în 2021 această metodologie nu se va aplica deloc. Așa că eu vreau un răspuns clar din partea Comisiei orientările privind um, albinele. Metodologia se va folosi înainte să se încheie um, revizuirea sau va fi pur și simplu ignorat documentul și albinele noastre o să fie lăsate fără protecție suficientă până se um, finalizează procesul. Mulțumesc! O să vă acord mai mult timp. V-am acordat mai mult timp pentru că este singura de la SND. Dar pentru ceilalți, mai ales de la Renew și la Verzi, vă rog să vă încadrați uh, la un minut. Chris Davis pentru Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să știu exact a cui este răspunderea. În 2013, documentul EFSA de orientare propunea teste noi pentru a proteja albinele și de expunerea cronică și de cea acută. Și companiile de pesticide s-au opus cu fermitate. Știm de asemenea din declarația Comisiei că propunerea respectivă s-a confruntat cu o Uh, rezistență foarte mare la Consiliu și acum Comisia introduce o propunere revizuită pentru a debloca lucrurile, așa cum a spus. Și cred că Comisia s-a referit și la faptul că regretă situația actuală. Comisia, ca instituție independentă, vreau să-mi confirme că dacă acel blocaj s-ar depăși, dacă uh, statele membre și guvernele nu ar bloca, atunci Comisia ar sprijini uh, hotărârea uh, inițială uh, și documentul 2013 al ăsta de atunci. Mulțumesc de la verzi. Domnul Hoisling, mulțumesc că am încercat uh, să explicăm, înțeleg, din partea comisiei de ce e mai bine așa, dar nu ne-a convins. Poate se spune că se poate analiza mai bine toxicitatea, dar toxicitatea cronică e lăsată deoparte. Nu mi se pare corect. Am avut o comisie specială pentru pesticide care a stabilit foarte clar că albinele și insectele mor din cauza efectelor cronice, deci pe termen lung și că aceste substanțe pe termen lung sunt mult mai periculoase. Știm că, de fapt, există un pronostic care ne spune că nu numai albinele, ci, ci chiar 84% uh, din uh, uh, din produs, din culturi sunt uh, dependente de polenizare și eu nu înțeleg comisia de ce se comportă așa când este atât de evident, de ce este atât de precaută sperând că mai vine ceva de unde, mă întreb. Trebuie să le spunem statelor membre că nu se poate continua așa, pentru că este mult în urma a ceea ce avem nevoie din punct de vedere științific și din uh, punct de vedere a ceea ce așteaptă opinia publică de la noi. Ne facem de râs să ne comportăm așa, este nevoie de o îmbunătățire a directivei și nu de o răutățire a sa. Mulțumesc din partea IDE, domnul Regimenti. Doamna, bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața tuturor colegilor. Vreau să mulțumesc reprezentantului colegi, uh, Comisiei pentru că ne-a tras atenția asupra unui subiect atât de delicat, dar care trebuie să primească atenția pe care o merită. După cum s-a spus, albinele au un rol important pe planeta noastră pentru siguranța alimentară. Cred că este necesar să asigurăm o monitorizare și a grupurilor tehnice de lucru în statele membre, pentru că acestea permit să se controleze statusul de sănătate al, um, uh, și starea de sănătate al binelor în diferite zone și, în consecință, să elaborăm uh, propuneri pentru ca să îmbunătățim sănătatea albinelor, pentru a îmbunătăți și condițiile de lucru ale apicultorilor locali în legătură cu pesticidele, dar nu numai. În ceea ce privește o problemă care necesită o abordare interdisciplinară pentru a putea integra dimensiunile um, și ecologice, dar și uh, alimentare, sper că această comisie nouă să poată să facă o bună echilibrare între interesele autorităților care sunt cele care legiferează în domeniul acesta, da, dar uh, și în domeniul uh, produselor chimice, dar și a agricultorilor și agriculturii în general, pe de altă parte. Mulțumesc. Din partea Reniu, doamna Brofi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegilor pentru această prezentare interesantă. După cum știm cu toții, menținerea unei populații de albine sănătoase și a tuturor polinizatorilor este un lucru esențial pentru sistemele noastre ecologice. Am de aceea două întrebări. În primul rând, cum va continua Comisia să se asigure că pesticidele nu au uh, un efect cronic sau acut asupra albinelor sau a polenizatorilor, pentru că studiile arată așa ceva și, în al doilea rând, cum poate Uniunea Europeană să aplice principiul de precauție când s-a demonstrat un risc evident, dar nu a fost abordat acest risc direct. Companiile trebuie să demonstreze cumva că produsele pe care le folosesc nu vor dăuna albinelor și polonizatorilor. Mulțumesc. Încheiem lista pentru Catch DI atunci, iar acum avem vorbitori din partea PPE și ECR. O să revin la grupuri, deci, și o să dau cuvântul doamnei Novac mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Anul trecut, în 20 mai, s-a decis ca această dată să fie ziua albinelor. Slovenia a făcut această propunere și celelalte state membre au susținut propunerea și este foarte bine. Știm că albinele sunt uh, de importanță capitală pentru viața noastră și indiferent tot ce este rău pentru albine, până la urmă este rău și pentru noi. Avem nevoie de produse fitosanitare în uh, agricultură, dar n-ar trebui să ne oprim aici. Trebuie să cerem o îmbunătățire constantă. Avem nevoie de produse care sunt mai puțin dăunătoare pentru animale, pentru albine și pentru oameni. Și n-ar trebui să cedăm în fața lobbyiștilor și a industriei chimicalelor, pentru că ei se uită la cea mai scurtă rută către profit și noi trebuie să ne gândim la altceva. Mulțumesc acum din partea ECR Doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am întârziat și sper să nu pun întrebări la care s-a găsit deja un răspuns, dar am două întrebări. Prima întrebare este cum poate să se asigure Comisia că versiunea revizuită a documentului de orientare uh, Uh, cu privire specifică cu privire la albine va fi preluată de către statele membre și care va fi procesul în momentul în care EFSA și-a finalizat evaluarea științifică și când statele membre vor fi implicate în cazuri concrete înainte să adopte documentul. Și partea a doua a întrebării mele este, în mod evident, noi salutăm nivelul ridicat de expertiză pe care îl aduce EFSA în uh, evaluarea acestor uh, proiecte, însă vreau să vă întreb care sunt celelalte activități pe care le-ați stabilit pentru a putea garanta că toți factorii sunt eliminați, care, virusii, malnutriția, speciile invazive, schimbările de mediu, fragmentarea habitatelor, toate acestea care au un impact negativ asupra populațiilor de albine și care sunt uh, ignorate în momentul de față, pentru că toată lumea se concentrează pe un singur aspect. Mulțumesc! Din partea PP, doamna Schneider. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-a mai spus și că în aprilie 2018 au fost interzise trei neonicotinoide. Uniunea Europeană mai ales s-a implicat pentru cele care erau necesare în sfecla de zahăr, dar după aceea în diferite state membre au existat situații diferite de aprobare. S-au dat uh, așa numite autorizații de urgență în anumite țări și aș vrea să rog Comisia să se intereseze de aceste autorizații care s-au dat în situații de urgență și de excepție și să ne asigurăm că există o tratare egală a substanțelor în toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc din partea Renew acum. Frederic Ries. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vorbesc foarte repede. Din nou vorbim despre acest subiect. Deja de ani de zile tot cerem ca și Comisia să adopte criterii totale de uh, admisibilitate pentru polenizatori. Um, foarte mulți cetățeni ne scriu, mii de cetățeni, mulți uh, oameni de știință ne scriu și ne întâlnim cu mulți apicultori, dar și noi uh, deputați în Parlamentul European în ianuarie, în mai târziu de atunci, în raportul special al Comisiei pentru Pesticide, împreună cu colegii, am depus amendamente foarte precise pe subiectele pe care le abordăm astăzi în această dimineață. Nu vorbesc despre statele membre, pentru că foarte basai cu cealții au mai vorbit despre ele, dar s-a decis să se publice în mijlocul verii noi măsuri de evaluare, neținând cont de fapt decât de un singur criteriu, expunerea directă a uh, albinelor la substanțele respective, mi se pare că seamănă mai mult cu o diversiune, mai mult decât cu un studiu adevărat. Există studii care s-au făcut despre speciile sălbatice, există foarte multe informații care însă nu au fost uh, considerate. Eu cred că această măsură izolat, izolată a Comisiei este mai degrabă un pas înapoi. Mai am o întrebare, îmi pare foarte rău, da, știu, e foarte greș, greu cu un minut, încercăm să putem să ne dezvoltăm uh, argumentele, nu se poate. Bine, nu mai pun uh, întrebare. Sigur, dar obiectivul este ca majoritatea invitata să poată să ia cuvântul. Într-un minut se poate pune totuși o întrebare, doamnă Risi. Eu cred că este posibil. Acum, în numele verzilor, doamna Barris. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați explicat ce s-a întâmplat aici înainte. Aș vrea să Mă alătur colegilor care au spus că Parlamentul trebuie să aibă o poziție foarte clară. Comisia a încercat să facă tot ce se poate, dar statele membre nu pot să scape cu încălcarea legii uh, care le, îi obligă, de fapt, să țină, să țină cont de rezultatele științei. După tot ce ne-ați spus despre blocaj, cum putem să ne asigurăm acum că majoritatea evidențelor științifice nu sunt ignorate din nou? Și după cum a zis și Cristine Schneider înainte, se creează tot felul de cazuri de urgență și de excepții pentru a putea continua. Acum știm care este stadiul științei și când vorbim despre schimbările climatice, și acolo suntem în urmă. N-ar trebui să tăcem. Parlamentul acesta ar trebui să nu tacă atunci când statele membre se unesc în spatele grupurilor de lobby. Mulțumesc! Mulțumesc ultimul vorbitor, tot de la Riniu, de la Riniu, domnul Oicec. Mulțumesc, domnule președinte. E greu să nu repet cât de mult sunt de acord cu colegii mei. Sper că întregul Parlament să susțină această obiecție pe care am ridicat-o. E destul de dezamăgitor să vedem ce au făcut statele membre, cum s-au ascuns în spatele intereselor aici. Pentru că ceea ce avem aici, până la urmă, este o propunere care încalcă legislația și care nu evaluează efectele pe termen lung și de aceea nu îndeplinește deloc litera legii. Toxicitatea cronică este ceea ce lipsește, este cheia și trebuie să știm să evaluăm ceea ce se întâmplă. Chiar și noile cereri de autorizații trebuie să țină cont de criteriul acesta de cronicizare uh, a toxicității. Aș vrea să subliniez în final un argument interesant pe care îl folosește lobby-ul pesticidelor. Ca să... Da, nu mai am timp. Bine, bine, atunci închei. Bine. Ne pare rău, suntem în întârziere. Acum vreau să dau cuvântul înapoi 5 minute maxim comisiei pentru răspuns. Îmi pare rău, dar cred că ați înțeles care e tendința. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund în 5 minute, dar atunci trebuie să mă concentrez pe cele mai importante întrebări, s-ar putea să rămână unele nerăspunse. Aș vrea să încep cu întrebarea domnului Davis. Ce, dacă Comisia susține o implementare totală? Da, am susține și am susținut în uh, o astfel de implementare totală a liniilor directoare. Până la urmă am cerut EFSA să-și dezvolte liniile directoare în 2013. Deci da, am făcut-o și am face-o din nou. După cum a zis domnul Aicut, pe bună dreptate, majoritatea statelor membre pur și simplu s-au opus la aceste cerințe. După cum ați sugerat dumneavoastră, domnule Aicot, nu putem pur și simplu să facem o propunere Consiliului, pentru că există regulile comitologiei care ne cer să ne uităm la propunerea care se poate bucura de cea mai mare susținere în acea comisie înainte să facem uh, o propunere Consiliului. De aceea noi am încercat să găsim uh, soluții de compromis, așa cum se întâmplă de multe ori când avem discuții cu statele membre. Vreau să subliniez și ceea ce au spus alții colegi Trebuie să căutăm îmbunătățiri. Suntem de acord cu dumneavoastră. Asta este ceea ce încercăm să facem aici, să îmbunătățim o parte din evaluarea riscurilor. Nu tot, bineînțeles, suntem conștienți că nu se poate, dar pentru că statele membre nu ne lasă să îmbunătățim tot în momentul de față. Domnule Eichhoff, mi-e teamă că nu sunt de acord cu dumneavoastră. Noi nu slăbim niciun standard. Uh, neonicotinoidele la care v-ați referit dumneavoastră, la care spuneți că am aplicat standarde duble, de fapt apar în contextul acestor revizuiri extraordinare pe care le-a cerut Comisia după această uh, încercare de revizuire totală. Iar același lucru se întâmplă și în alte cazuri, în lumina concluziilor EFSA am cerut companiilor să confirme datele pe care le-au pus la dispoziție conform noului uh, ghid. Și după, cum am zis, ca să-i răspund domnului Guteland, am cerut EFSA să folosească noile linii directoare în concluzii pentru ca să avem această uh, informație disponibilă. Dar când după aceea vorbim de decizia uh, Uh, legală pe care trebuie să o luăm, uh, trebuie să știm în ce situație suntem. În momentul în care declanșăm uh, o nouă procedură legislativă, atunci trebuie să ne asigurăm că totul este în regulă, iar această hotărâre e în momentul de față la Curtea de Justiție, pentru că s-a făcut apel. Să vedem la sfârșit după sentință care e situația. Ca să răspundem lui Hoisling, nu am făcut un pas înapoi, nu este adevărat deloc. Din contră, dacă regulamentul pe care îl propunem astăzi nu este adoptat, atunci vom rămâne pe loc acolo unde am fost în ultimii cinci ani. Nu vom face niciun pas înainte. Dacă este adoptat acest regulament, atunci vom putea să facem un pas mic înainte. Nu este un pas complet, suntem absolut conștienți, dar totuși este o mișcare înainte. Și ca să revenim la întrebările pe care le-ați pus despre dacă suntem siguri că noul ghid al EFSA va putea sau nou proces uh, adoptat va putea să fie folosit. Da, noi am cerut EFSA să implice statele membre și experții din uh, alte grupuri de interes tocmai pentru că acesta a fost unul din elementele care au dus la respingerea de către statele membre. Ele au avut senzația că nu fusese implicate destul înainte, ceea ce n-am mai făcut acum. În, atunci la ghidul din 2013 așa a fost. Aceasta e percepția pe care au avut-o. Sigur că EFSA are altă părere, noi considerăm că au fost implicate, dar ele spun că n-au fost și de aceea nu au susținut o implementare totală atunci. Noi suntem angajați să adoptăm această îmbunătățire, vrem să facem îmbunătățire în general și sperăm ca și Parlamentul să poată să ne susțină pentru ca să facem acest pas înapoi. Suntem de acord că nu este pasul total și mare pe care am dorit să-l facem. Mulțumesc pentru că nu v-ați folosit uh, cele 5 minute și că ați fost precis în răspunsul dumneavoastră. Acesta a fost primul pas pentru dezbaterea noastră, iar acum uh, termenul pentru obiecții este vineri. Dacă sunt obiecții, după cum spuneam, la început o să revenim la un vot formal în comisia noastră și dacă este necesar vom vota și la plenară. Încheiem uh, primul schimb de opinii cu Comisia și trecem la următorul uh, schimb de opinii cu EFSA pe același subiect. Avem reprezentantul uh, EFSA aici. O să vă dăm um, cuvântul pentru 4 minute. Sunteți șeful departamentului pentru pesticide, madame, doamna Shirani. Sigur că discuțiile sunt uh, combinate, de fapt, cu ceea ce am discutat înainte, dar aici vorbim mai ales pe un document și dacă aveți întrebări, cu siguranță puteți să faceți referire la discuția dinainte, dar uh, o să începem cu prezentarea documentului uh, de context. Aveți 10 minute pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața! Mă numesc Manuela Tiramani și sunt aici pentru ca să uh, trecem împreună prin conținutul ghidului pe care l-am pregătit în 2013 pe tema albinelor, după o lungă perioadă de muncă în care am, explic, am implicat experți și cu ajutorul lor am putut să identificăm că există anumite zone de evaluare a riscului care nu fusese considerate la schema actuală. Uh, reguli de expunere și subspecii mai ales. Iar în urma ghidului pe care l-am avut în 2013 am hotărât să umplem lacunele care se vedeau și să includem și um, o soluție pentru bondar și albine solitare. Nu numai pentru albinele pe care le discutăm de obicei. Dar trebuie să vedem acum uh, și care este scopul documentului din 2013. Am avut ca scop să avem uh, un instrument pentru toți actorii implicați, statele membre, autoritățile publice, industrie, care să poată să primească uh, și toate informațiile de care au nevoie pentru a lua decizii. Abordarea pe care am avut-o atunci a fost o abordare bazată pe primul nivel mai întâi și apoi continuând cu o abordare mai uh, complexă, o evaluare mai complexă pentru ca să ieșim din impas. După cum am zis înainte, uh, după cum au zis colegii, anumite noutăți s-au uh, referit la componenta de expunere la spreiul pesticidelor, la consumul de apă, de nectar și sursele de expunere, cum ar fi culturi tratate, um, câmpuri uh, de asemenea tratate. Și am încercat să ne gândim din mai multe perspective, al consumatorului, al mediului, expunerea la metaboliți din pesticide, Uh, din polen și nectar. O parte esențială a activității pe care am depus-o și care va continua și acum este definirea unor uh, obiective specifice de protecție, SPG, pe care le-am stabilit în consultare cu um, managerii de risc în UE. Aceste obiective sunt destul de clare, cred, este nivelul maxim acceptabil de dăunare care poate să fie cauzat albinelor fără să existe un impact uh, negativ pe serviciile de ecosistem, adică activitățile din ecosistem, cum ar fi, de exemplu, polenizarea. Această definiție consideră o serie de atribute care vor trebui să fie protejate și aici vedeți cele mai importante. În primul rând, uh, supraviețuirea și dezvoltarea coloniilor, dar dumneavoastră ați menționat deja sănătatea larvelor. Recently, as already mentioned, we have been mandated. Așa cum am menționat deja, am uh, colaborat la elaborarea orientărilor pentru că am considerat că statele membre Um, nu vor aproba aceste uh, proceduri și vor cere actualizări. Aceste actualizări sunt acum disponibile, iar revizuirea se bazează pe uh, evaluarea contextului mortalității și ține cont de uh, gestiunea realistă în uh, domeniul creșterii albinelor și de contextul mortalității naturale, ratei naturale de mortalitate. Procedura ține uh, cont și de uh, um, rutele de expunere, rutele uh, parcurse de albine, de uh, modalitatea de aplicare a pesticidelor și de tratamentul semințelor. Metodologia ține cont de lista celor mai atractive culturi pentru albine și uh, ne propunem în acest sens să furnizăm informații suplimentare. activitatea va fi finalizată undeva în martie 2021, sigur depinzând și de finalizarea definițiilor um, de um, finalizarea definirii obiectivelor de protecție de către cei care gestionează riscul în acest domeniu. Vreau să mulțumesc colegilor de la comunicare, cu care am lucrat uh, în strânsă cooperare și uh, de asemenea mulțumesc și actorilor uh, implicați. Sunt, vedeți aici, mai multe etape de consultări. Acesta este calendarul activităților. Apoi lucrăm la protocoale pentru definiții, pentru colectarea de date, o consultare publică cu privire la orientările revizuite și, de asemenea, vom uh, discuta varianta, propunerea de directivă cu uh, părțile implicate. Vom avea diverse nivele de comunicare și de colectare a contribuțiilor și vom lucra cu rețeaua producătorilor de pesticide uh, o rețea cu reprezentanții în statele membre, coordonate de către Comisie. Mulțumesc! Prezent, mulțumesc! Prezentarea va fi distribuită membrilor, dacă doriți să aveți uh, acces. Voi începe, adică deschid lista pentru Catch the Eye acum, pentru cei care vor să se înscrie și o să încep cu guie pentru că cererea oficială de audiere a EFSA a venit de la EFSA, de, a venit de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Vanții ne previn de ani de zile în privința riscului pesticidelor, mai ales în ceea ce privește pesticidele sistemice, precum neonicotinoidele. Dar nu s-au găsit uh, uh, încă modalități de a exclude aceste uh, pesticide din utilizare și până în 2013 ne-am aflat sub tirul lobiștilor din acest domeniu, inițiativele de interzicere fiind ucise la Consiliu, oprite acolo și din această cauză încă sunt autorizate chimicală periculoasă. Vă întreb cum garantați acum că procedura de consultare va avea un rezultat diferit. Vedem că este suprareprezentată industria în grupul uh, actorilor implicați și știm că acești uh, jucători dispun de timp și de bani și pot influența um, ocolirea acestor uh, dispoziții vedem acest lucru și la nivelul statelor membre care s-au opus uh, uh, introducerii uh, orientărilor cu privire la uh, um, chimicalele dăunătoare albinelor. Este o problemă care poate fi rezolvată doar în mod uh, științific și uh, până la urmă victimele nu sunt numai albinele sau fluturi, consecințele ecologice sunt mult mai extinse. Lupta aici este uh, ce uh, metode să alegem, cum să uh, elaborăm metode de testare pe teren. Și aș vrea să ne, mai vorbiți despre aceste lucruri. A doua întrebare ar fi, sunteți de acord că nivelul de pierdere acceptabil ar trebui măsurat în medii non-agricole? pentru că mediile uh, agricole deja sunt contaminate, contaminate cu pesticide. Thank you. So, uh, I have, um, one, two, three. Mulțumesc. Avem șase înscrieri la cuvânt. Miss Kovacs, Kovacs, sorry, for the EPP. Un minut și jumătate fiecare. O să încep cu PPE. Doamna Copaci, domnule președinte, din 2015 încoace, producătorii sunt uh, obligați să furnizeze date pentru a arăta toxicitatea sau lipsa de toxicitate a produselor lor. Totuși nu avem metode de a verifica aceste lucruri. După părerea noastră, producătorii se achită de această îndatorire? sau credeți că uh, ne lipsesc uh, dovezile în acest sens? Datele furnizate credeți că sunt de bună calitate? Și dacă nu, ce putem face dacă nu există încă niciun fel de evaluare de a riscului de toxicitate permanentă? Okay. So for SND, uh, Ms. SND, doamna Pozac. Mulțumesc. La discuția anterioară am vorbit despre documentul de orientare pentru albine și de faptul că mai multe guverne ale statelor membre nu au pus în aplicare aceste orientări. Unele dintre ele s-au opus pe față. Preocuparea mea se referă la faptul că oficialii ai acelorași uh, guverne sunt uh, implicați în revizuirea documentului și mă întreb cum se va asigura EFSA de calitatea ridicată și de um, nivelul științific ridicat al acestor consultări. Mulțumesc. Eh, domnul eh, Davis. Am auzit din partea Comisiei că sprijină orientările din 2013 ale EFSA. Noi știm că au fost blocate la Consiliu, și știm că EFSA acum a primit indicații să eh, revizuiască orientările. În primul rând, vreau să vă întreb susțineți uh, informațiile științifice care au stat la baza orientărilor din 2013 și, în al doilea rând, la ce vă așteptați? Care vor fi consecințele pentru albine și alți polinatori dacă rezultatul este un cadru legislativ uh, mai slab pentru utilizarea uh, pesticidelor decât cel anterior. Mulțumesc pentru verzi acum domnul Oișco. Da, cred că întrebările sunt cam aceleași. În 2013 dumneavoastră ați creat aceste orientări și statele membre au spus ceva de genul uh, că e prea conservator uh, sistemul, că e nepractic și aceleași argumente ar putea să fie folosite și acum, prin coincidență. Vreau să vă întreb dacă simțiți nevoia din partea EFSA să uh, Um, revizuiți aceste uh, orientări sau asta pentru că acum s-au angajat și statele membre? Și cum doriți să vă asigurați că activitatea științifică um, că partea științifică a acestor uh, orientări este suficient de uh, transparentă și de um, independentă pentru că aici uh, se uh, pun uh, semne de întrebare. Și acest reproș s-a adus și documentului din 2013. Pentru PP, doamna Novac. Domnul Novac. Nu, domnul la... Domnule președinte, înțelegem că EFSA este responsabilă pentru evaluarea științifică a unor produse, precum pesticide, organisme modificate genetic și așa mai departe. Este de asemenea uh, responsabilă pentru elaborarea de metodologii de evaluare. În 2018, a consta- uh, Parlamentul a constatat că în ceea ce privește pesticidele, reprezentanții anumitor ministere uh, nu făceau decât să semneze uh, aprobări pentru uh, utilizarea unor uh, pesticide. Cum uh, doriți să consolidați gestiunea riscului în acest domeniu al utilizării de pesticide? Doamna domnul Riva. Uh, în orientările din 2013 știm că uh, uh, s-a ținut cont de efecte acute, efecte cronice și de o contaminare la nivel global. Dacă ar fi să aducem o critică, am aduce o comisie și statelor membre. Comisia, până în 2018, contribuit la interzicerea neonicotinoidelor, dar apoi la presiunea industriei chimice al, și a anumitor guverne s-a dorit o reorientare. Întrebarea mea pentru EFSA este ce credeți despre această revizuire? Ați uh, lucrat într-un mod științific pentru evaluarea riscurilor. Comisia pentru Pesticide ce spune? despre această istorie uh, privind uh, contaminarea uh, cu pesticide a alimentelor și ce, cum, cum putem influența studiile care sunt făcute practic de către fabricanții de pesticide. Cum putem să ne asigurăm că eliminăm toxicitatea cronică? În al treilea rând, cu ce argumente vine industria să convingă Comisia și statele membre că trebuie revizuită această directivă? că trebuie revizuit uh, exact elementele științifice de care vorbeați. Cu ce criterii, ce îi deranjează uh, astăzi, din nou? Și pe partea de reglementare, cred că e o incoerență între acest uh, regulament și regulamentul 1107 care se referă la efectele cronice. Vreau să știu care e poziția noastră și Apoi, nu trebuie să schimbăm. Dacă credeți că nu trebuie schimbată, atunci spuneți asta. Mulțumim. Ne întoarcem deci la EFSA. Aveți 5 minute. Mulțumesc. Începând cu prima întrebare, cum putem garanta că orientările vor arăta diferit? Cred că acum ne concentrăm pe garanții științifice și pe calitatea științifică. Asta este scopul principal al activității acum. Contăm foarte mult pe implicarea mai multor factori uh, implicați uh, de-a lungul acestui proces și trebuie să spun, ați menționat și dumneavoastră prezența masivă a statelor membre, chiar a celor care sunt uh, împotriva punerii în aplicare a orientărilor. Noi, uh, trebuie să spun, am implicat savanți din statele membre și uh, personal uh, tehnic, nu factorul de decizie politică. La fel și în cazul prezentării companiilor sau prezenței companiilor, avem un proces de selecție la EFSA pentru a alege reprezentanții industriei pe care să-i putem implica. În ce măsură, în ce proporție pot fi ei implicați și procesele acestea de selecție au funcționat în mai multe alte domenii. Pot să vă spun că acum ne concentrăm pe aspectele științifice și orice alte considerații sunt puțin uh, dincolo de mm, competența mea personală. Cu privire la întrebarea cu mortalitatea, ce număr de ordine să folosim, mm, nu am o opinie personală, să vom analiza informațiile disponibile și le vom uh, trimite Uh, colegilor care se ocupă de definirea obiectivelor de protecție. Mm, calitatea studiilor și mai ales a celor uh, efectuate de producători, la fel ca în orice altă evaluare de impact, întotdeauna verificăm calitatea datelor cu mare atenție și în funcție de asta luăm apoi o decizie. Fiecare studiu individual este evaluat din punct de vedere al calității datelor. În acest fel, ne propunem să garantăm calitatea. Avem un grup uh, de lucru dedicat uh, acestui tip de activități și acest grup de lucru, membrii săi, au verificat și uh, sunt verificați și ei pentru a uh, împiedica uh, conflictele de interese. În ceea ce privește susținerea uh, datelor și proceselor științifice, Deocamdată analizăm care sunt progresele registrate și cum vor influența acestea parametrii cu care lucrăm. Mm, încă nu pot să intru în detalii, activitatea începe de-abia săptămâna viitoare. Dacă simțim nevoia, într-adevăr, să revizuim, da, după cum spuneam, știința evoluează și pentru știință, 10 ani reprezintă un interval uh, foarte mare. La fel ca în orice alt domeniu, știm că sunt anumite uh, chestiuni uh, ce țin de sănătatea publică sau alte uh, domenii uh, de mare interes în care trebuie să ținem pasul cu ultimele Uh, evoluții. Cât privește gestiunea riscului, nu mi-a fost foarte clară întrebarea, dar pot să vă spun și asta e o discuție pe care o avem și cu colegii de la comisie foarte adesea. Noi încercăm să separăm lucrurile foarte bine. Începem cu evaluarea de risc și prezentăm toate informațiile. Și de aceea cerem tuturor uh, managerilor să reflecteze la definirea uh, obiectivelor de protecție încă de la uh, început. Mulțumim! Închidem deci acest punct de pe ordinea de zi, schimbul de vederi cu EFSA și trecem la partea a doua a sesiunii de dimineață, punctul 6 și 7. Avem uh, foarte mulți membri noi și comitologia e un proces destul de complicat, așa că vreau să vă spun că ne aflăm în contextul discutării unei obiecții în ceea ce privește un act de punere în aplicare al Comisiei aveți în uh, ordinea noastră de uh, zi o listă întreagă de produse, de substanțe. N-am să o citesc eu acum. O să organizăm dezbaterea pe două categorii. 6 și 7 împreună, pentru că e vorba de o obiecțiune uh, ridicată de GUE. Doamna Azăp, cam ca raportor uh, a avut această obiecție, vă să vă dau cuvântul timp de 4 minute pentru ambele puncte, 6 și 7. Așa cum vă spuneam, cum sunt foarte mulți membri noi, vă rog, nu uh, ezitați uh, să apelați la informațiile de uh, context. Pentru uh, doamna raportor, uh, Vă dau cuvântul. Not, uh, uh, the objections are not about... Da, de fapt, obiecțiile nu se referă la toate substanțele menționate în titlu. Este vorba de două substanțe cu precădere. Vorbim despre clorotoluron și de flumioxazin. Vreau să vă ofer acum un, câteva informații generale de context. Legislația europeană stipulează că sănătatea omului și mediul trebuie să fie protejate în orice context și interesele economice nu ar trebui niciodată să prevaleze asupra protejării uh, mediului și a sănătății umane. În mod șocant, Tocmai acest lucru se întâmplă prin reînnoirea aprobărilor acestor uh, pesticide. E vorba de toxine care se știe că sunt dăunătoare și care rămân pe piața europeană ani de zile după ce le-a expirat autorizația. Așa că obiectez la prelungirea aprobării um, acestor substanțe, flumioxazin și clorotoluron. Flumioxazin este toxic pentru reproducție și, de asemenea, este un perturbator endocrin binecunoscut. Iar clorotolronul este și el perturbator uh, endocrin și cauzează vătămări asupra copilului nenăscut. Și amândouă au uh, efecte uh, pe termen lung care au fost arătate de către EFSA și de către ECA și au fost menționate în legislația europeană cel puțin de patru ani încoace iar aceste lucruri ar fi trebuit să ducă la retragerea autorizației din partea Comisiei acum mulți ani. Articolul 1 în regulamentul privind pesticidele așa stipulează, însă în loc se invocă articolul 17 și s-a extins autorizația de șase ori consecutiv ceea ce arată că Comisia se teme de industria chimicalelor. Uh, e teamă că o să ne dea în judecată. Păi n-au decât. Eu chiar uh, provoc Comisia uh, să facă acest lucru. Eu vă <clears throat> lansez această provocare să punem pe primul loc sănătatea oamenilor și mediul și să ajungem și în instanță, pentru că avem de partea noastră și legislația, și faptele științifice și aveți și Parlamentul European. Dacă um, vă hotărâți într-un final să um, uh, faceți uh, uh, fața acestei industrii. În plus, uh, aceste prelungiri contravin regulamentului, pentru că doar substanțele care se dovedesc a fi sigure pot fi autorizate. De asemenea, măsura este în conflict cu tratatele europene, care um, consacră principiul precauției pentru a proteja sănătatea omului și mediul. Comisie, vă rugăm să nu mai permiteți pesticidele vătămătoare să, fi, să ajungă la noi în farfurie și retrageți aceste două substanțe din această prelungire a aprobării. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră avem o dezbatere comună la punctele 6 și 7. Încep cu PP-ul. 3 minute fiecare grup. Dacă aveți doi raportori din umbră, unul pentru punctul 6 și unul pentru punctul 7, vă rog să vă împărțiți. Un minut jumate și un minut jumate. Dacă aveți unul singur, un singur orator, atunci acest orator are 3 minute. Sper că am fost clar. Începem cu PP-ul. Aveți doi raportori din umbră, Christine Schneider și Michel Fizic. Fiecare Împreună aveți trei minute. Mulțumesc. Înțeleg uh, motivele raportoarei foarte bine și sunt de acord și cu rezervele pe care le are, pentru că folosirea unor substanțe cancerigene sau dăunătoare trebuie să fie limitată în așa fel încât să nu mai existe niciun pericol pentru sănătatea umană. Iar prelungirea aprobării pe cale legală, mi se pare că trebuie făcută numai prin rezoluția Parlamentului de anul trecut și prin cerințele pe care le-a exprimat Comisia Specială pentru Pesticide, pentru ca întotdeauna când se dă o aprobare pentru produse fitosanitare să fie întotdeauna o bază științifică. Sunt de acord cu regulile uh, care trebuie să fie armonizate în ceea ce privește produsele fitosanitare în toată Europa. Însă nu este vorba acum despre cazul concret, ci e vorba de prelungirea aprobării a 34 de substanțe, deci substanțe care până astăzi au avut o aprobare și la care se anchetează dacă aceasta poate să fie păstrată sau dacă trebuie să fie retrasă, adică nu renuită. În ceea ce privește procedurile, e clar care sunt prevederile legale. Comisia este obligată să prelungească aprobarea unor uh, substanțe active dacă nu s-a terminat studiul asupra lor și atâta timp uh, cât aceste întârzieri nu sunt uh, provocate de către producător. Așa este cazul aici, nu producătorii au dus la întârzieri, ci ele se bazează mai ales pe întârzierile la analizele făcute de către statele membre sau uh, Uh, de către EFSA. Iar aceste avize foarte întârziate din partea statele membrelor sunt, este, sunt chiar uh, unul din problem, una din problemele pe care le-am tot menționat pentru că se întâmplă repetat. Comisia propune așadar ca prelungirea termenilor să fie făcută în mod reglementar și anume la unele substanțe pe 3 luni și la alte substanțe pe 6 luni așa cum este prevăzut aici. Dacă e să urmăm raportoarea, aceasta ar avea consecințe foarte mari, pentru că substanțele care primesc aprobare astăzi vor prim, pierde pe baza, vor pierde după aceea aprobarea pe baza unui arbitrar și nu pe baza unui studiu uh, științific și vom pune în pericol supraviețuirea agricultorilor noștri. Este nevoie totuși de o legislație solidă atunci când e vorba de fitosanitare pentru ca ei, acești agricultori, să poată să mai producă și alimente sănătoase în continuare. Sănătatea cetățenilor nu poate să fie negociabilă, nu există pentru astfel de produse momentan niciun substitut și cred că produsele care intră în regula cut-off deci cu reguli foarte clare, acestea să nu trebuiască să fie folosite decât în cazuri de excepție. Din perspectiva mea, decizia finală a Comisiei trebuie să fie cea decisivă pentru a spune dacă aceste substanțe pot fi permise mai departe sau nu și de aceea nu pot să fiu de acord aici cu raportoarea. Decizia noastră trebuie să se bazeze pe fapte. Noi nu putem să luăm decizii în așa fel încât să fie arbitrare, pentru că e vorba de substanțe importante. Mulțumesc! Ehm, Mulțumesc. V-ați referit doar la punctul 6? Colegul dumneavoastră vrea să ia și el cuvântul? Domnule Vizic. Vă rog, încadrați-vă într-un minut. Pot deja să previn celelalte uh, grupuri, să vă spun că nici ID, nici SND, nici Verzi n-au vorbitori. Deci dacă vreți să vorbiți, vă rog să vă ridicați mâna. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte um, un succint. Am fost raportor din umbră la clorotoluron. Înțeleg că procesul de luare deciziilor este destul de greu, dar ce voiam eu să subliniez este faptul că nu putem să neglijăm impactul asupra sănătății al acestor substanțe. Acest lucru trebuie să se ia în considerare și Acum, cred că securitatea alimentară și sănătatea trebuie să fie pe primul loc. Mulțumesc. Very much. So for S&D. Mulțumesc. De la SND nu vrea nimeni. Doi de la Renew. Martin Opsic și Veronic Trilunoa. Cine începe? Euh, vă mulțumesc, domnule președinte, voi începe eu. Vreau să intervin la ambele obiecții și colegul meu uh, va completa intervenția mea. Am studiat cu atenție pedigriul fiecăreia dintre substanțe. Da, sunt uh, perturbatori endocrini, știți care sunt efectele secundare ale acestora. Unul dintre acestea a fost menționat anterior. Una dintre acestea provoacă anomalii mari ale dezvoltării embrionare, cealaltă este suspectată că dă um, probleme de reproducere și uh, una dintre ele face obiectul unei alerte uh, din partea unui colectiv de specialiști în cancer și de asemenea pot să existe tulburări cutanee. Cealaltă uh, poate să ducă la expunerea la tulburări neurologice. Așa că dacă vrem să fim uh, prudenți, trebuie să prelungim suspendarea acestor substanțe. Am notat că 17 dintre uh, aceste um, substanțe au făcut obiectul unor obiecții din partea mai multor state și nu vrem să le introducem celelalte. Eu sugerez Comisiei Europene să ne prezinte liste cu substanțe clasate pe tip de risc, pe nivel de risc și nu un amestec de produse pe care să le tratăm uh, pe toate la fel. Trebuie să facem presiune asupra statelor membre care se ocupă de evaluări, astfel încât să le, evalue, să le evalueze în timp uh, util. De exemplu, sunt substanțe care nu au mai făcut obiectul unei reevaluări din 2002 ieri o eurodeputată a spus că aceste substanțe sunt pedepsite pentru că le, le păstrăm interdicția. Eu personal m-am angajat în Parlamentul European în speranța să pot contribui la uh, salvarea de vieți omenești și nu pentru a salva produse chimice. Din toate aceste măsuri, uh, motive mă opun uh, prelungirii autorizației acestor substanțe și mă pronunț în favoarea obiecției pe care ne-o propune doamna Hazenka. Mulțumesc! Mulțumesc, Martin Hersic. Mulțumesc. La baza acestor obiecții stau uh, proprietățile acestor substanțe și nu vreau să repet uh, ce au spus colegii, uh, consecințele acestor substanțe este, sunt foarte grave și este păcat că primim o astfel de amestec de substanțe. Nu toate sunt uh, foarte problematice, dar altele sunt și trebuie să tratăm acest lucru. Vreau să indic una dintre provocările cu care ne confruntăm. Agricultorii europeni Uh, cetățenii europeni, cu ce ne luptăm cu toții, este partea de inovare. Ce blocăm aici este inovarea verde, pentru că avem pesticide vechi, știm că unele dintre ele au un impact uh, um, negativ asupra albinelor, că am discutat despre asta um, anterior, rămân pe piață cu scuza că nu avem suficiente informații și nu primim între timp alternative mai sigure. Aici este problema. Avem un sistem care nu funcționează și de aceea cred că trebuie să sprijinim această obiecție și să arătăm faptul că nu, nu trebuie neapărat să folosim de, să, ne, să, nu mai, să îndepărtăm toate substanțele acestea, dar că ne trebuie și alternative noi. Mulțumesc pentru verzi, Michel Rivazi. 3 minute. Mulțumesc, aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei Cam pentru aceste obiecții. Eu voi vorbi despre clorotoluron și despre flumioxazin. Care este punctul lor comun? Ambele au fost uh, clasate ca fiind reprotoxice. Oricare dintre ele. Amândouă sunt toxice pentru reproducere și au fost uh, clasate și ca potențial perturbatori uh, endocrini. Și avem totuși un regulament privind pesticidele, care spune că trebuie să interzicem toate aceste substanțe, care sunt cancerigene, toxice, perturbatori uh, endocrini. Deci, sunt recunoscute ca având aceste uh, proprietăți. După cum spunea și colega mea de la Renew, pun probleme de sănătate și ce facem? De ani de zile tot amânăm evaluarea. Trebuie să ne oprim nu putem să spunem, avem o epidemie de cancer în Europa. Știm că o mare parte dintre cazurile de cancer sunt cauzate de pestigere. Nu spun neapărat că sunt acestea două, dar totuși reprezintă o problemă. Avem o opinie publică care vrea să uh, oprească folosirea pesticidelor și ce facem? Noi, păi, noi amânăm spunem nu că trebuie să mai așteptăm un an înainte să le evaluăm. Dacă mă uit la clorotoluron, deja s-a depășit um, uh, nivelul de risc în apă, care este constant. Deci se diluează în mediu și se regăsește în ape. De asemenea, când e vorba de flumioxazin, este un candidat de ani de zile la um, înlocuire din cauza toxicității tale. Deci e clar că trebuie să votăm aceste obiecții. Comisia, să nu mai fiți tot timpul de partea industriei chimice. Aveți o agenție care vă spună, sunt toxice. Uh, oameni de știință care vă spun că sunt toxice. Și ce faceți dumneavoastră? Păi mai așteptați un pic. Studii suplimentare ca să mm, impuneți interzicerea. Eu sugerez să se voteze aceste interdicții și să oprim odată aceste substanțe care omoară oamenii. Mulțumim. Mm, pentru ID. Dorește cineva? Nu. De la ECR? Domnul Ondra. A, de la ID este cineva. De la ICR voi vorbi eu, dar n-am apucat să vă spunem. ECR se opune ambelor rezoluții. Nu considerăm că Um, Comisia și-a depășit puterile de punere în aplicare și um, proiectul de măsuri um, uh, se vine foarte bine cu procesul juridic specificat în actul de bază. Comisia, în rezumatul său tehnic, spune că excepțiile din uh, proiectul de regulament sunt necesare pentru că nu se va putea adopta o decizie cu privire la renoire sau nu înainte de data de expirare a, a autorizației actuale. Aceste motive nu țin de controlul solicitanților. Din fericire, Parlamentul nu are o putere de a se opune la aceste măsuri de implementare. Dacă e să ne opunem la autorizare, la extinderea acestora, sunt 63 de substanțe până la urmă, 34 în primul um, regulament de punere în aplicare și 29 în cel de-al doilea, o, să ne opunem ar fi o interdicție nejustificată pentru substanțe care deja sunt aprobate pentru piața europeană și care se află în fazele finale ale uh, reaprobării. Mai ales dacă mă uit acolo, cei care uh, au tot fost la Comisia PES uh, spun că regulamentul 1107 este uh, cel mai strict um, sistem de aprobare a substanțelor din lume. Este un proces care necesită um, încheierea unui dosar din partea statelor raportoare, un raport de evaluare, consultări publice, concluzia EFSA, decizii de la um, Comitetul Permanent al Comisiei și de la Comisie ca atare acest lucru poate inevitabil să ducă la întârzieri care necesită o extindere scurtă, așa cum stau lucrurile și aici. În marea parte a cazurilor, aceste întârzieri um, nu țin de controlul solicitanților, de aceea procedura aceasta este necesară pentru a acorda uh, siguranță pentru piețe și pentru a ne asigura că agricultorii dispun de aceste instrumente în um, instrumentarul lor. Așa că obligația Comisiei de a prelungi aprobarea substanțelor active, cum sunt uh, cele menționate și așa cum uh, se stipulează în articolul 17 din regulamentul 1107 și avem și decizia ombudsmanului în decizia 607 din 2018. E bine, conform acestora, extenderile acestea sunt pe un an maxim, iar decizia de renoire sau nu trebuie să se adopte mm, cât se poate de repede. Deci, în cazul uh, unei um, renoiri, um, unei respingeri, atunci se va revoca prelungirea. Iar prelungirile care sunt menționate în actele de punere în aplicare nu uh, se datorează preocupărilor legate de siguranța acestor substanțe. Nu e nimic legat de, de siguranța acestora dacă ar fi efecte potențial dăunătoare asupra sănătății omului sau animalelor sau um, efecte de neacceptat asupra mediului, s-ar um, atrage un proces prin care Comitetul Permanent ar stabili dacă aprobarea ar trebui să se retragă. Eu cred că suntem destul de naivi și că am face o greșeală dacă ne-am um, opune aprobării. Floor for uh, maximum of five minutes. Mulțumesc. Acum dau cuvântul uh, Comisiei, timp de 5 uh, minute. Klaus Berens de la Degesante. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că prima dată când vin în fața comisiei dumneavoastră vorbim despre obiecții. Domnule Hazenkamp, aș vrea să subliniez în primul rând că interesul economic nu este cel care prevalează în decizia cu privire la pesticide. Nu știu câte scrisori am trimis pe acest subiect și cu toate acestea am adoptat foarte multe refuzuri de aprobări, foarte multe nerenoiri și nu ne este teamă deloc de industria chimică, nu ne este teamă de cazurile în fața justiției, cred că avem vreo 15 în curs și numărul crește în fiecare săptămână. Nu ne interesează deloc. Aș vrea să subliniez că aceste extensii sunt necesare și suntem obligați să le adoptăm în conformitate cu articolul 17 din regulamentul PPP, care spune că dacă procedura de renoire nu poate să fie finalizată din motive care sunt dincolo de controlul uh, solicitantului, atunci comisia poate să extindă aprobarea. Nu există altă opțiune. Ombudsmanul a confirmat, acest, a confirmat această formulare, așa cum a zis și doamna McIntyre. Motivul pentru care avem întârzieri, de obicei, este pentru că statele membre nu își trimit rapoartele la timp. A subliniat-o și domnul Trenua înainte. Aș vrea să vă dau exemplul clorotoluronului. Dosarul a fost înaintat către statul raportor uh, Bulgaria și coraportor Franța pe 14 aprilie 2015. Ar fi trebuit să primească, să trimită un raport în aprilie 2016. A fost trimis însă abia acum la EFSA, deci deci peste trei ani de întârziere de către statul raportor și coraportor. Nu este vina solicitantului în niciun caz aici. Aș vrea să reacționez și la unul din elementele pe care le-ați menționat dumneavoastră în justificare. Clorotoluronul um, a îndeplinit condițiile imediate, dar nu a fost identificat ca o problemă în studiul cu privire la criteriile științifice de identificare a de perturbatori endocrini. Cred că s-a hotărât că nu poate să fie clasificat ca și toxic din acest motiv, deci în ultima vreme s-au schimbat lucrurile. Indiferent care e situația, articolul 17 nu ne lasă marjă de manevră. Dacă procedurile nu sunt finalizate din motive care sunt dincolo de controlul solicitantului și dacă nu avem nicio indicație clară că aceste criterii nu sunt uh, întâlnite, nu sunt îndeplinite, atunci trebuie să extindem uh, aprobarea. Am înțeles că și în această după-amiază la Comisia Agri va avea loc o dezbatere în care, la faza de evaluare, în momentul în care ne aflăm acum cu EFSA, există indicații că nu se îndeplinesc criteriile de aprobare și procedura nu este finalizată și propunem pentru prima dată acum să retragem aprobarea pentru că există suficiente dovezi că merită să facem așa. Iar uh, substanțele care sunt incluse în aceste două regulamente Uh, se vede că nu există despre ele destule uh, dovezi că se îndeplinesc criteriile. Deci, în cazul acesta, trebuie să extindem uh, aprobările pentru cele două substanțe. Ne pare rău că statele membre nu și-au făcut datoria la timp și, într-adevăr, vom aborda această problemă și la evaluarea refit când facem evaluarea regulamentului, pentru că aceasta e una din problemele cele mai mari, pe, și anume că statele membre nu își respectă uh, obligațiile nici de timp și nici de ceea ce au de făcut. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum o să votăm probabil după amiază, de fapt, în, pe aceste obiecții și vom avea rezultatele foarte repede. Putem să trecem acum mai departe la cealaltă dezbatere, înainte de sesiunea de vot din această după amiază și vom vota pe trei obiecții, vom discuta pe trei obiecții pe OMG-uri, o să organizăm din nou o dezbatere comună despre cele trei obiecții. Iar apoi vom da mai departe cuvântul raportorului. de fapt, vă rog. Da, mulțumesc. Tilimeț. Domnule președinte, vrem să plasăm următoarele culturi pe piață, maisul modificat soia și 14 subcombinații ale unui porumb modificat genetic. Nu vreau să vorbesc de toate combinațiile, dar vreau să vă vorbesc de cele trei argumente de ce am formulat obiecția. Riscul pentru sănătatea oamenilor, lipsa de democrație în procesul decizional, dar și criteriile pe care le-a considerat Comisia când a luat decizia. În primul rând, riscul față de sănătatea umană. Avem anumite culturi care sunt uh, tolerante față de multe erbicide datorită unor modificări, ceea ce permite că se va, să, uh, acestor erbicide să se folosească în aceste culturi fără să se omoare cultura în sine, dar se face abuz de aceste uh, erbicide, mai ales glifosatul pe culturi a dus la o dezvoltare a rezistenței la mai multe plante iar răspunsul companiilor de biotehnologie este să crească uh, cantitatea de erbicide. Deci vedem că suntem într-un cerc vicios aici, iar uh, acesta are o incidență asupra mediului, asupra biodiversității, asupra sănătății consumatorilor. Vorbesc de importul, de, de impactul pe alimente și pe furaje. Știm că herbicidele care au fost considerate uh, tolerante sunt glufosinatul și glifosinatul și glifosatul. Glifosinatul, uh, față de care s-a creat rezistentă, nu este deloc permis în Europa și este toxic pentru reproducție. Știm care sunt um, legăturile dintre glifosat și cancer deja. Totuși, OM, uh, panelul OMG de la EFSA nu a evaluat evaluat cu adevărat uh, rezidurile după uh, darea cu spray cu, prin, uh, cu aceste pulverizarea acestor erbicide, pentru că se creează un cocktail de erbicide și se interacționează și cu o plantă modificată genetic. Deci trebuie să avem grijă să ținem cont de siguranță în detaliu și nu doar să analizăm planta modificată genetic, ci și reacția pe ea. Și dacă e să vorbim de um, maisul modificat uh, genetic, de porumbul modificat genetic, se, e vorba de o substanță care se numește BT-toxin, care afectează sistemul imunitar. Dar nu s-a făcut niciun test de către EFSA pentru a identifica efectele acestui BT-toxine. Aceasta e prima concluzie pe care putem să o tragem. Nu putem să permitem uh, ca aceste culturi modificate genetic să existe dacă nu știm care este riscul pentru sănătatea umană și animală și pentru mediu. Alt argument, avem aici un, o lipsă de democrație în procesul decizional. Mi-amintesc uh, și vreau să spun uh, aceasta și către deputații noi, în ultima parte a legislaturii anterioare am avut 36 de obiecții care au fost formulate de către Parlamentul European și acestea nu s-au bucurat de o majoritate calificată în statele membre. Însă, cu toate acestea, Comisia a autorizat toate aceste culturi, ceea ce arată o încălcare continuă constantă a democrației. Iată deci întrebarea mea pe care vreau să o adresez Comisiei. De ce Comisia continuă să autorizeze OMG-uri în ciuda lipsei de susținere din ambele părți, statele membre și Parlamentul European, care sunt până la urmă oamenii care reprezintă cetățenii Europei? Pe de altă parte, mai am și un al treilea argument, care este o chestiune crucială. Ce mai contează până la urmă în procesul decizional? Care sunt factorii legitimi pe care Comisia îi consideră atunci când Parlamentul European și statul membru nu contează? Și ce facem cu obligațiile Uniunii Europene din uh, acordul de climă de la Paris, obiectivele de dezvoltare sustenabilă, Convenția ONU cu privire la diversitatea biologică? Ce facem cu toate acestea? Acestea sunt acorduri uh, internaționale pe care le-a semnat uh, Uniunea Europeană. Deci, ce poate să spună Comisia la față de aceste probleme? Și um, trebuie să amintim că și soia este una din problemele care duc la defrișare. Dacă nu este tratată, atunci uh, lucrurile stau altfel. Iar Parlamentul a adoptat un raport anul trecut pe păduri și acestea sunt prioritățile pe care le-a stabilit uh, Comisia într-un comunicat recent despre îmbunătățirea acțiunilor pentru reîmpăduriri la nivel european. Eu sper, dragi colegi, că puteți să susțineți aceste obiecții, dar uh, aș dori să îmi spuneți și care este punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc! Vreau să dau grupurilor politice cuvântul acum o să încep cu PPE-ul. Doamna Bolian. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost informat că aceste obiecții au fost deja formulate în legislatura anterioară, dar văd că sunt de actualitate și acum și regret acest lucru. În ceea ce privește toate aceste culturi, EFSA le-a dat acordul. Nu au semnalizat că aceste culturi sunt mult mai uh, dăunătoare decât uh, culturile naturale cu uh, specii similare. Eu cred că este corect să formulăm obiecția. Dacă EFSA spune însă că un produs este sigur, trebuie să avem încredere. Acestea sunt regulile pe care ne-am pus de acord și aceasta este ceea ce Comisia respectă. De aceea, eu nu cred că Comisia și-a depășit aici mandatul. Eu încurajez de aceea toți colegii din această comisie să voteze împotriva acestei obiecții. Mulțumesc! Domnul Sil de la SCD. Da, domnule președinte, mulțumesc. Ultimele trei rezoluții împotriva uh, soia modificat genetic și două specii de porumb au fost susținute de mai multe grupuri politice, ceea ce este un semn foarte important. În trecut, Parlamentul nostru a dat deja un semnal puternic în ceea ce privește votul uh, pe acest subiect, iar obiectivul nostru trebuie să rămână să nu acceptăm organisme modificate genetic, furaje modificate genetic și uh, plante modificate genetic atâta timp cât mai există semne de întrebare cu privire la influența pe sănătate a acțiunilor anumitor substanțe pe ele. Trebuie să punem întrebarea de aceea, ce face Comisia cu deciziile noastre majoritare pe care le luăm aici în Parlament? a existat um, din partea doamnei președinte desemnată a Comisiei Europene că toate de- o, o intenție exprimată deja că va respecta toate deciziile Parlamentului și de aceea vreau să știu ce se va întâmpla cu această hotărâre pentru ca să nu mai avem discuții similare în această comisie. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Ștefănuță de la Riniu. Domnule președinte, aceasta nu este și n-ar trebui să fie o discuție ideologică despre susținerea sau nu a OMG-urilor. Ar trebui să ne uităm la aspectele specifice, asta este ceea ce am și făcut. Am semnat de aceea două din cele trei obiecții care fuse, au fost ridicate astăzi, dintr-un motiv foarte specific și mai multe chiar. Consider că aceste OMG-uri sunt modificate pentru ca să poată să reziste la pesticide foarte, la doze foarte mari și foarte dăunătoare una care este interzis în UE uh, și altul care are proprietăți uh, cancerigene. Deci, după părerea mea, pe ușa din dos am permis o creștere a folosirii pesticidelor și chimicalelor uh, pe teritoriul nostru, continuând cu aceste aprobări. Iar pe lângă aceasta există o rezistență la buruienile care sunt, uh, este o creștere a numărului buruienilor care rezistă la aceste pesticide și nu se știe exact impactul pe generațiile următoare. Uh, pe total, grupul nostru susține inovarea, este pentru o abordare înțeleaptă științifică, dar nu este cazul aici. Uh, Aici nu vorbim de inovare, pentru că plasarea pe piața acestor OMG-uri pentru 10 ani nu este cu siguranță un pas înainte pentru promovarea inovării sau pentru încercarea uh, asigurării unor standarde înalte de protecție de sănătate, așa cum o prevede tratatul la articolul 168. Iată de ce eu sunt de acord cu colegii de la diferitele grupuri care și-au exprimat deja obiecția și susțin aceste texte uh, de obiecții și un ultim cuvânt din punct de vedere instituțional. Suntem uh, la începutul unei legislaturi, dar am avut multe zeci de obiecții și în legislatura anterioară. Mă întreb dacă putem lucra mai mult la baza, diploma, la baza legală, pentru ca să avem mai puțină decizii diplomatice, dar mai multe acte delegate. Eu cred că acesta este locul în care Parlamentul trebuie să poate să își marcheze și un punct politic și este singurul uh, fel prin care putem să ne afirmăm. Aș vrea poate să adaug discuția și um, să discutăm și cu secretariatul sau și cu comisia pentru ca să știm dacă să alegem mai degrabă acte delegate sau de implementare. Thank you. Well, uh, as you know, uh, NV asked... După cum știți, Envi a cerut uh, Comisiei să retragă această legislație și uh, să propună una nouă. Deci acum noua comisie, de fapt, are mingea la ea în teren să vedem ce se va întâmpla. Din perspectiva ID, nu vă că pe nimeni de la ID. Ba da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Un cargo cu 60.000 de tone de soia din Brazilia a ajuns în Franța acum câteva zile și mă bucur că comisia de astăzi ne permite să abordăm problema soiaului importat în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este al doilea importator de soia după China majoritatea soiaului este uh, modificat genetic și vine din Brazilia. Dar iată un paradox. Statele europene interzic cultura OMG-urilor pe solul lor, cu excepția unor derogări, și în același timp Uniunea Europeană importă masiv uh, soia modificat genetic. Greenpeace Franța a spus că Europa și Franța nu are nevoie să importe produse de la capătul celălalt al lumii domnul Macron tot vorbește de suveranitatea Europa, Europei. Dar haideți să fim concreți, haideți să diminuăm volumul de producție și să încercăm să substituim uh, soiaul uh, cu, soiaul cu alte plante. Aceasta este pista pe care cred eu că ar trebui să meargă Comisia Europeană mai degrabă decât să insiste pe tratate de liber schimb care nu fac decât să uh, încalce drepturile mediului. Mulțumesc! Si. Mulțumesc! Din partea ECR, Doamna McIntyre, vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem împotriva tuturor obiecțiilor. Comisia nu și-a depășit uh, puterile de com- și competențele, iar măsurile sunt uh, în armonie cu procesul legislativ pe care îl regăsim în actul de bază. Procesul de evaluare a riscului este unul din cele mai stricte din lume în Uniunea Europeană, pentru că statele membre și opinia publică are multe oportunități de contribuție și pentru toată lumea este clar că aprobarea produselor OMG este atât de sigură cum este să consumi uh, plante nemodificate. Produsele care trec de evaluările de siguranță în Uniunea Europeană ar trebui să aibă un acces corect și echitabil pe piață. Dacă punem la îndoială tot timpul obiectivitatea acestei științe, vom submina legitimitatea întregului sistem de reglementare UE. În ultimul mandat al Parlamentului European, această comisie a adoptat toate întrebările și o rezoluție pe subiectul uh, rezistenței la vaccine și problemele pe care aceasta le creează. Dar cum putem să-i criticăm pe cei care nu-și vaccinează copiii când folosim uh, o bază științifică pentru asta, în timp ce ignorăm în același timp concluziile acelorași instituții precum EFSA, care spun că culturile de organisme modificate genetic sunt absolut sigure. În aceste obiecții, am uh, vorbit și de folosirea glifosatului și glifosinatului aceste două autorizați nu au legătură de fapt cu uh, discuția glifosatului dinainte. Este o legătură pe care nu trebuie să o facem. Avem uh, un nivel maxim de reziduri de pesticide în, uh, import, în toate aceste cazuri și importul nu trebuie să facă o diferență. Deci, folosirea glifosatului trebuie să fie tratată la fel ca uh, folosirea acestor so- soiuri de porumb și de soia. Nu s-au identificat uh, riscuri de sănătate pentru sănătatea umană, deci nu sunt riscuri de sănătate pentru oameni și de aceea, într-o notă generală, e important să înțelegem că în timp ce se limitează folosirea organismelor modificate genetic, dependența UE de proteinele OMG în furaje este foarte mare, așa cum a spus-o și un coleg înaintea mea. De aceea este esențial ca procedurile de autorizare să se poată accelera pentru ca să ținem pasul cu restul lumii și să nu creăm o sacadare a ritmului uh, și al comerțului în general cu aceste produse. Mulțumesc. Din partea GUE, doamna Hazecamp. Mulțumesc. Pădurea amazoniană arde și se vede mai mult ca niciodată ce se întâmplă acolo. Se văd consecințele defrișării și a devastării unui sistem, un ecosistem esențial. Și totuși Comisia autorizează și mai mult porumb și mai multă soia uh, modificată genetic. Ironia dureroasă a acestor evenimente ar trebui să fie evidentă pentru toată lumea. Pădurea amazoniană era prevăzută pentru ca tocmai să combată lacunele de alimentație pe care le avem în anumite zone ale lumii. Și, din păcate, se folosește uh, acele soluri pentru a produce ieftin lapte și carne de proastă calitate. Exact acestea sunt soiurile pe care noi le respingem azi. Comisia știe că aceste, aceste soiuri de porumb și de soia au fost modificate pentru ca să reziste la glifosat și la glifosinat erbicidele care sunt cele care permit această agricultură industrială, practic, și care în același timp produce uh, incendii, toate acestea se desfășoară în fața Comisiei. Comisia știe că, de fapt, ar trebui să ne protejăm pădurile și din cauza protejării climei, care este necesară împotriva încălzirii climatice eliminarea glifosinatului și glifosatului care s-a întâmplat în Uniunea Europeană este, nu este respectată în țările către, din care importăm și deci se revin aceste substanțe în Uniunea Europeană astfel. Comisia știe că nu există nicio legitimitate democratică în autorizarea acestor OMG-uri. Cel puțin eu cred că ar trebui să știe acest lucru și întrebarea mea este de atunci de ce nu opriți aceste autorizări irresponsabile? Mulțumesc! Thank you. So now we're going to give the Mulțumim. Dăm acum cuvântul Comisiei pentru 5 minute maximum. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur să mă alătur noi uh, componența acestei comisii, deși trebuie să uh, vorbesc despre uh, încă o dată despre aceste lucruri. O să vă explic totuși poziția comisiei și uh, în ce fel încercăm să punem în aplicare legislația și să protejăm sănătatea umană, animală și a mediului. Aici vorbim despre două autorizări de OMG-uri și uh, una cu privire la soia care e deja pe piață. Ca să rezum, EFSA a efectuat o evaluare de risc foarte amănânțită și uh, s-a uh, conformat uh, criteriilor din regulament și orientărilor uh, EFSA nu a fost identificată nicio lacună în datele folosite și, foarte important, statele membre au făcut observații asupra activității EFSA, iar EFSA a ținut cont de aceste observații, a răspuns, iar răspunsurile sunt transparente, sunt pe site-ul EFSA față de aceste critici sau observații aduse de statele membre. <clears throat> toate aceste, toate aceste schimburi de vedere sunt uh, partea uh, procesului. Autorizarea de care uh, vorbeam se referă exclusiv la importuri. Cultivarea are loc în țări terțe, iar um, tratarea cu pesticide se efectuează acolo. Atunci când aceste bunuri sunt importante, importate în Uniune, ele uh, trebuie să se conformeze cu regulile privind rezidurile maxime, iar acestea sunt stabilite în legislația privind pesticidele care este aplicabilă. Deci protejarea sănătății umane este garantată de respectarea acestor nivele maxime de reziduri. În ceea ce privește percepția publică, există posibilități și ca publicul să, conecteze pe, să comenteze pe site-ul uh, EFSA, iar uh, instituția răspunde în mod transparent uh, tuturor acestor observații. EFSA a tras concluzia că produsele sunt sigure pentru sănătatea umană, pentru sănătatea animală și pentru mediu. În lumina tuturor acestor uh, argumente, am uh, supus uh, votului statelor membre aceste dispoziții, iar statele membre nu au luat nicio poziție, nu au fost nici pentru, nici împotrivă. Asta în Comisia Permanentă și apoi în uh, Comisia de Apel. Deci, uh, ținând cont de toate astea, există obligația legală pentru Comisie conform legislației privind OMG-urile, să ia o decizie pentru că avizele uh, EFSA sunt pozitive. Adică nu există efecte negative pentru sănătatea umană, animală sau pentru mediu. Comisia este obligată să adopte aceste autorizări. Cu privire la comitologie și democrație, despre care au vorbit unii vorbitori, Comisia ar dori, desigur, să introducă mai multă democrație. Există acum o propunere în dezbatere și până când acea propunere nu se adoptă, nu putem să facem altceva decât să ne conformăm regulilor existente. Mai ales că avizul pe care l-am primit este unul pozitiv. Uh, Solicitările cu privire la protecția plantelor sunt și ele respectate, iar în ceea ce privește dependența de furaje importate din țări terțe, e într-adevăr destul de ridicată și lucrăm la reducerea acestei dependențe, dar până atunci ea este acolo și sectorul nostru agricol are nevoie de aceste furaje. Deci nu avem ce face. Piața uh, cere aceste produse și dacă piața nu le-ar fi cerut, uh, n-am uh, fi fost nevoit să trecem prin procesul de autorizare. Dar în procesul de autorizare, repet, am urmat toți pașii într-o manieră transparentă și în deplină conformitate cu legislația. Cu privire la dependența de importuri și cu privire la Convenția ONU și alte acorduri internaționale, sigur că toate acestea sunt lucruri de care Comisia ține cont și pe care le pune în aplicare, dar nu au legătură directă cu autorizațiile de care vorbim astăzi. Sper că am răspuns la toate întrebările și mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Sper că vom putea continua cu o relație constructivă și pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. O să închidem uh, această a doua dezbatere a dimineții. Ne revedem aici la două și jumătate și vom vota. Vă rog să nu uitați să vă aduceți cartelele de vot pentru că începem cu voturi și nu o să avem timp să uh, vă permitem să mai treceți pe la birou. Așa că ne vedem după amiază.